Votul va avea loc mâine la ora 11.30. Trecem acum la raportul domnului vicepreședinte Vlasac. Este vorba despre politica regională ca partea unor sisteme mai ample de sprijin din partea statului și dăm cuvântul domnului raportor. Vážení kolegové, pane komisaři. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule comisar, stimați colegi, foarte rapid, având în vedere timpul uh, care a fost necesar uh, pentru comisie, pentru a um, avea o inițiativă în acest sens, ei bine, noi a trebuit să ne mișcăm foarte repede și să pregătim un uh, raport foarte rapid. Însă, Tema este foarte importantă și, deși este atât de importantă, Parlamentul nu are decât un rol consultativ. El nu face parte din um, procedura legislativă ordinară și de aceea permiteți-mi să uh, subliniez că este un exemplu de deficit democratic foarte periculos care trebuie să fie corectat cât mai rapid. Am avut o dezbatere cu comisarul Almunia pe această temă și s-au introdus foarte, modifică, foarte multe modificări în uh, ceea ce privește reglementările ajutorului, ajutoarelor de stat regionale. Aceste modificări vin în întâmpinarea practicilor înregistrate în Uniunea Europeană. Uh, aș menționa trecerea de la 45% la 42% ca plafon global, de asemenea și la eligibilitatea marilor întreprinderi în zona C, precum și posibilitatea de a utiliza uh, capitalele de risc în uh, ajutoarele de stat. De asemenea, întreprinderile, marile întreprinderi din regiunile ce pot fi acum sprijinite. Iată, tot atâția pași în direcția cea bună. Totuși, nu suntem de acord cu limitarea investițiilor productive ale întreprinderilor uh, mari, pentru că credem că toate aceste reglementări nu fac decât să descurajeze aceste întreprinderi. Uh, reglementările inițiale se referau numai la micile întreprinderi, însă dacă o întreprindere mare solicită ajutor regional, atunci asta nu înseamnă că ea trebuie să treacă peste mai multe obstacole și mai multe uh, reguli decât întreprinderile mici. Nu credem că evaluările trebuie să fie diferite sau sistemul de evaluare trebuie să fie unul dublu. Comisarul Almunia consideră că politica de coeziune și politica privind ajutoarele regionale nu ar trebui să fie neapărat complementare între ele. Eu, însă, cred că avem o problemă aici și anume Faptul că se utilizează date diferite, hărți diferite și reguli diferite în aceste politici europene. De asemenea, și formalitățile administrative sunt diferite în funcție de aceste politici. Nu este suficientă uniformitate în ceea ce privește termenele și în ceea ce privește recuperarea ajutoarelor de stat atunci când o întreprindere își mută sediul. Știu că noile linii directoare, noile orientări încearcă să rezolvă o parte din aceste probleme, însă ă, toată această birocrație nu a fost, birocrație nu a fost în niciun fel depășită. Eu cred că trebuie să avem o viziune mai practică și sper că Comisia va face acest lucru. Vă mulțumim, domnule raportor. Trecem la procedura Catch the Eye. Acum îi dau cuvântul doamnei Schmidt Marie Terez. Merci, monsieur le président, monsieur le Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar, dragi colegi. Pentru a doua oară anul acesta vorbim despre ajutoarele de stat regionale care suscită multe probleme. Într-adevăr, banii contribuabililor nu trebuie să fie folosite pentru întreprinderi muribunde sau neproductive. Fondurile publice nu trebuie să ducă la o concurență pentru fonduri în regiuni. Reguli stricte trebuie să fie aplicate pentru a nu uh, distorsiona concurența, iar banii publici nu trebuie să ducă la favorizarea delocalizărilor Comisia Europeană continuă să dea cu o mână ceea ce ia cu cealaltă. Avem fonduri structurale pentru regiunile în dificultate, pe de altă parte acestea nu, poate, nu pot să beneficieze de ajutoare um, Uh, între uh, mici și mari întreprinzi, întreprinderi. De asemenea, avem probleme în ceea ce privește accesul la aceste uh, ajutoare în regiune, pe teritoriu. În sfârșit, aș dori să avem mai multe lucruri legate de partea transfrontalieră. Mulțumesc. Doamna Cleva. Vă mulțumesc, domnule președinte. Am fost raportor din umbră pentru acest raport și domnul raportor, în ultima săptămână, s-a asigurat că Parlamentul are o reacție uh, o reacție pe măsura propunerilor făcute de către Comisie în ceea ce privește politica uh, de ajutoare regionale. Când vorbim despre politică regională, întotdeauna punem accent pe transparență și pe coerență între cele opt mari politici uh, ale Uniunii Europene, în special uh, politica de ajutor și politica de coeziune. Și domnul Almunia vorbea despre importanța acestei coerențe. Însă, S-au schimbat acum toate regulile, pornind de la cadrul, noul cadru financiar multianual, dar lucrul acesta nu este neapărat negativ, pentru că e nevoie de reguli clare. Toată lumea își dorește aceste reguli clare. Mulțumim, domnul Banchi. Intervenția fără microfon. Micro. Microfon, domnule Banchi. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Sunt de acord cu raportorul atunci când spune că poate că nu e neapărat cea mai propice perioadă pentru schimbarea regulilor uh, și pentru renunțarea la sau reducerea subvențiilor de stat. În perioada de criză, statul are rolul de a crea noi locuri de muncă și de a sprijini în special regiunile cele mai defavorizate. Însă acele uh, regiuni care până în momentul de față au obținut ajutoare și care conform noilor uh, reguli nu vor mai primi uh, ajutoare, bineînțeles că se vor confrunta cu o mare problemă. Mai mult decât atât, această schimbare va duce la uh, crearea unei noi, un, unei noi unui nou tip de competiție, o competiție care nu e nici pe departe de dorit. Cred că mai târziu ar fi mai bine să ne întoarcem la acest subiect mulțumim, domnul Ferreira. Da Mulțumesc, domnule președinte. Regulile Uniunii Europene cu privire la aceste ajutoare de stat sunt o modalitate de a eluda intervenția democratică a statelor membre. Este de fapt un atac la adresa democrației și se deschide astfel calea dictaturii piețelor. Acest uh, sistem permite acordarea de ajutoare publice în favoarea unor multinaționale care sunt deja bogate. Astfel, Uniunea Europeană lasă întreprinderile multinaționale să migreze dintr-o țară în alta și să contribuie la creșterea șomajului. O adevărată

Vă mulțumim, îi dăm cuvântul acum domnului comisar Șemeta. Vă mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului. Acest raport este într-adevăr unul important. Sunt fericit de faptul că Raportul Comisiei Regii ține cont de avizele Comisiei Emple și Comisiei AFET. Sunt subliniate aici o serie de subiecte pe care și Comisia Europeană le consideră a fi esențiale, precum uh, crearea unor reguli cât se poate declare pentru perioada 2014-2020. Rolul acestor uh, reguli este acela de a nu distorsiona competiția de pe piața internă uh, și de asemenea este, au rolul de a se adresa, de a direcționa banii în special în uh, direcția acelor regiuni care au mare nevoie de ajutor statele membre, bineînțeles că pot uh, acorda subvenții minime fără a fi obligate să notifice Comisia cu privire la aceste ajutoare oferite, însă doar în cazuri excepționale și e vorba despre sume mici. E importantă o coeziune cât se poate de și o coerență cât se poate declară între politicile europene și politicile naționale care guvernează această, acest domeniul, domeniul a al a, a, ă, asistențelor, a ajutorului oferit. Ă, Trebuie să ținem cont de faptul că politica europeană privind coeziunea și politica europeană pentru ajutoarele de stat uh, sunt două politici complet diferite. Deci, în evaluările noastre trebuie să fim conștienți de lucrul acesta. Încă un punct uh, subliniat în raport uh, este acela cu privire la ajutorul care nu ar trebui să fie acordat marilor întreprinderi și, de asemenea, uh, se vorbește despre investițiile făcute în zonele costiere. Astfel de investiții ar duce, bineînțeles, la efecte mai puțin benefice decât dacă ele ar fi făcute în IMM-uri. Într-adevăr, discutăm aceste efecte posibile. Pornind de la concluziile summitului din 2013 și pornind de la discuțiile cu mulți actori importanți în domeniu, am decis ca propunerea inițială să se lărgească și să acopere de acum înainte 45% din populația celor 27 de state membre. Eu cred că această creștere a zonelor asistate va ajuta practic la oferirea de bani tocmai acelor regiuni care au nevoie de acest uh, ajutor. Vom sprijini astfel, bineînțeles, politicile naționale care au drept obiectiv uh, scoaterea din sărăcie a multora dintre regiunile uh, sărace. În a doua jumătate a lunii iunie vom crea un uh, vor uh, fi puse în aplicate noile uh, reguli. Însă, bineînțeles că vom uh, asigura o, pro, o perioadă de tranziție până în iunie, 30 iunie 2014, iar regulile noi vor intra cu totul și cu totul în vigoare în, la data de 1 iulie 2014. Dar totul se discută în continuare la comisie și s-ar putea să mai apară surprize. Vă mulțumim, domnule comisar. Încheiem acest, uh, această dezbatere. Votul va avea loc mâine la ora 11.30. Și acestea fiind spuse, trecem la ultimul raport de pe ordinea de zi de astăzi. Este vorba despre raportul, lui, raportul Higgins, un serviciu de taxare rutiere electronică și un sistem de viniete pentru vehicole private ușoare.